Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. Bună dimineața, dragi colegi. Pe ordinea de zi se află raportul doamnei Kinga Aga, drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Punerea efectivă în aplicare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și dau cuvântul pentru o introducere doamnei raportoare, Kinga Gal, pentru patru minute. Vă rog, doamne. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Așa e. A Lisaboni Domnule președinte, dragi colegi, adoptarea Tratatului de la Lisabona antrenează o schimbare în materie de competențe comunitare și o nouă viziune, o viziune a unei Europe mai puternice, iar pentru cetățeni punerea în aplicare a acestei uh, viziuni, în viziune este importantă, inclusiv pentru protecția drepturilor lor fundamentale. Uh, contrar față de anii precedenți, raportul anual asupra drepturilor fundamentale uh, se ocupă de aceste noi baze juridice care prevăd instituții noi, consolidate și examinează noua situație. Scopul raportului meu este o nouă abordare, o abordare globală față de protecția drepturilor fundamentale. Din uh, decembrie 2009, protecția drepturilor omului se bazează pe mai mulți piloni E vorba de Carta Drepturilor Fundamentale, care de, are, capătă putere obligatorie cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, care sigur astăzi este o referință a legislației comunitare. Un alt pilon va fi Convenția Europeană a Drepturilor Omului, la care Uniunea Europeană ar trebui să adere. Garanțiile drepturilor omului prevăzute în sistemul juridic și sistemele juridice ale statelor membre rămân, rămân și acestea un pilon important. Sigur, și instituțiile vor continua să consolideze aceste baze juridice. Noul uh, portofoliu al drepturilor fundamentale din cadrul Comisiei și grupul de lucru al Consiliului, precum și Agenția Drepturilor Fundamentale, sunt uh, elemente importante aici. Aș dori să vă atrag atenția asupra importanței unei, unei funcționări eficiente și transparente a instituțiilor și mecanismelor deja existente, fie că este vorba de procesul de luare de decizii, de reglementare, de monitorizare sau de colectare a datelor. Trebuie ca instituțiile să nu funcționeze uh, în paralel sau să se suprapună, ci să colaboreze strâns unele cu altele și să reflecteze la deciziile care trebuie luate. Sigur, noi acum reacționăm la comunicarea Comisiei Europene și scopul principal al acestei reacții, deci al raportului meu, este de a uh, sublinia faptul că punctul de plecare al oricărui drept fundamental trebuie să fie cetățeanul. Deci trebuie să furnizăm orice informație utilă cetățeanului pentru ca acesta să fie conștient de posibilitatea și, uh, sa de, a, de a-și impune respectarea drepturilor care îi revin. Trebuie ca acest sistem al drepturilor fundamentale să fie utilizabil pentru cetățeni. Pentru că valoarea sa depinde de utilitatea sa de zi cu zi. Trebuie ca Uniunea Europeană să, devine, să devină mai credibilă în ochii cetățenilor. Trebuie să luăm măsuri rapide, dar și să adoptăm strategii pe termen mediu și lung. De exemplu, integrarea romilor, lupta împotriva sărăciei copiilor, utilizarea limbilor minorităților. Asta ar fi doar unele, câteva exemple. Sper că raportul pe care îl vom adopta mâine va putea să trimită un semnal puternic către Consiliu, către statele membre și către diferitele agenții ale Uniunii Europene pentru ca acest sistem al drepturilor fundamentale să devină mai eficient. Și avem deja la dispoziție instituțiile, instrumentele, trebuie doar să acționăm. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, doamnei raportare, salut pe doamna comisar Reding, căreia îi dau imediat cuvântul. President... Uh, Domnule președinte, dezbaterea de astăzi cu privire la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este una foarte importantă, nu doar pentru că vine cu 10 ani după proclamarea cartei și avem astfel aniversarea Cartei Drepturilor Fundamentale la începutul lunii prezente. Și de asemenea pentru că este prima discuție în Parlament în legătură cu uh, arhitectura post-Lisabona cu privire la drepturile fundamentale. Și, după cum a spus domnul raportoare, este vorba de un nou început pentru ceea ce înseamnă drepturile fundamentale și drepturile omului în Europa și aș dori să mulțumesc domnului raportor și membrilor libe pentru contribuția adusă la această dezbatere. Nu avem Acum avem o carte obligatorie pe care trebuie să o punem în practică și din acest moment Comisia a adoptat în octombrie a adoptat o comunicare în legătură cu implementarea cartei. Un obiectiv cheie pentru comisie este să facă să se poată respecta toate drepturile cartei pentru toți cetățenii care locuiesc în Uniunea Europeană și dumneavoastră îi reprezentați pe acești cetățeni. Carta trebuie să fie uh, busola noastră și noi trebuie să fim cei care dăm exemplu, în, în special atunci când legiferăm. Ne referim aici la munca pregătitoare a Comisiei și până la adoptarea de către Parlamentul European și de către Consiliu și aplicarea noilor reguli de către statele membre. Comisia a pus în aplicare un sistem de evaluare sistematic în ceea ce privește impactul noilor uh, propuneri legislative printr-o listă a drepturilor fundamentale care trebuie folosite de către toate departamentele. Și mă bucur că doamn, raportul doamnei Gal susține această abordare și sublinează importanța pentru Parlamentul European și pentru Consiliu să se conforme cu Carta Drepturilor Fundamentale pe tot parcursul procesului legislativ, pentru că nu este suficient să avem un text care să fie conform cu Carta, ci de asemenea atunci când acest text este amendat, carta trebuie să fie luată în considerare și fiecare instituție trebuie să se asigure că modificările propunerilor legislative sunt uh, evaluate corespunzător. Odată ce legea devine aplicabilă de către statele membre, trebuie să vedem cum se aplică carta atunci când statele membre implementează legislația europeană. Și aș dori să reiau aici că nu mă voi da înapoi de, a, de la a începe proceduri de încălcare atunci când este necesar. În ceea ce privește aderarea Uniunii europene la Convenția Europeană a Dreptului, Drepturilor Omului și aderarea rapidă a Uniunii este o prioritate înaltă pentru, comi- pentru Comisie. Negocierile continuă și dacă totul va decurge corespunzător, sper că vom ajunge la un acord final în prima jumătate a anului 2011 ceea ce înseamnă că lucrurile înaintează și înaintează bine. Împărtășesc și obiectivul de a asigura o cooperare bună cu organizațiile internaționale. Facem acest lucru în mod <coughs> firesc, în munca zilnică. Ca exemplu, Comisia deja se bazează pe Convenția ONU cu privire la drepturile copilului atunci când propune uh, Uh, noi inițiative care privesc copiii. În uh, ultima vreme am avut o discuție în ceea ce privește persoanele cu dizabilități și, și în acest sens am aplicat convențiile ONU relevante. Raportarea a vorbit și despre Agenția pentru Drepturi Fundamentale, care are un rol cheie pentru a aduna date comparabile și relevante în statele membre, în domeniile în care Uniunea Europeană poate să acționeze. De asemenea, această instituție funcționează în practică. Am uh, cerut agenției să evalueze uh, munca grupului de acțiune cu privire la rom. De asemenea, i-am cerut opinia în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penale și cooperare polițienească. Pentru a facilita acest lucru, Comisia a adoptat în 2 decembrie o propunere de a modifica cadrul multianual care menționează uh, domeniile tematice de activitate ale agenției și o evoluție nouă care mi se pare corespunde perfect cu opinia raportoarei. Și anume, impulsul creat de către Tratatul de la Lisabona. De aceea, în primăvara 2011, Comisia va publica primul anu- raport anual cu privire la aplicarea cartei. Acest raport va fi elaborat în fiecare primăvară va fi vorba de un raport anual care sper că uh, va uh, permite și Parlamentului să intervină și să provoace o uh, dezbatere reală în ceea ce privește aplicarea în practică a cartei. Bineînțeles că vom pregăti raportul anual în primăvara anului 2011 și în această muncă pregătitoare, voi ține cont de raportul Parlamentului European și de alte activități ale Parlamentului legate de drepturile fundamentale. Acest lucru ne va permite să nu purtăm doar o dezbatere în legătură cu drepturile omului în afara Uniunii, ci, de asemenea, în fiecare an, an vom avea o dezbatere cu privire la drepturile fundamentale și felul în care acestea sunt aplicate de diversele guverne în interiorul Uniunii și de asemenea să vedem dacă instituțiile europene se achită corespunzător de atribuțiile lor. Inițiamo ora Președintele, mulțumesc, doamnă comisar, și acum începem uh, lorile de cuvânt uh, în numele grupurilor și dau cuvântul domnului Simon Busutil din partea PPE pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru raportul dumneai și aș dori să-i mulțumesc pentru concentrația, concentrarea și eforturile depuse în uh, acest raport foarte important cu privire la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și implementarea proiectului european. Eforturile doamnei Gal în acest sens au fost cruciale în acest an. Aș dori să mă refer la importanța de a considera drepturile omului ca drepturi fundamentale pentru oameni. Uneori, drepturile fundamentale nu sunt interpretate în același mod drepturile omului, nu înseamnă că trebuie să ignorăm conceptul de subsidiaritate. Și, că nu, și nu înseamnă că nu putem să ne concentrăm asupra diferitelor valori ale diferitelor state membre. Există însă unii care folosesc dreptul omului pentru a face asta. Uniunea Europeană ar trebui să lase la latitudinea statelor membre aspectele ce țin de etică, cum ar fi avortul sau eutanasia. De asemenea, ar trebui să fim precauți. Dar, în același timp, evident, să dăm drepturilor omului uh, importanța uh, Uh, necesară. Dar nu ar trebui să dăm uh, prea mult importanță excesivă drepturilor care nu sunt drepturi fundamentale. Mă refer aici la drepturi ce țin de migrație. Sunt drepturi foarte importante, dar nu sunt întotdeauna fundamentale. Ar trebui, de asemenea, să încercăm să obținem poziții rezonabile cu privire la securitate și cu privire la uh, protecția datelor. Avem nevoie așadar de drepturile omului, însă, în același timp, trebuie să fim realiști. De Busutil, prego. Mulțumesc, domnule îl spune președintele. Rog uh, colegii să respecte timpul de vorbire alocat. Și acum dau cuvântul doamnei Monica Flașicova Benova, în numele socialiștilor și a democraților. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, vreau să mulțumesc și eu uh, doamnei raportoare, Kinga Gal, pentru că eu cred că a reușit să îndeplinească principalul scop al raportului, anume să uh, înfățișeze, foarte clar rolul europenilor, uh, instituțiilor europene în noua arhitectură post-Lisabona. Cred că sunt, există domenii importante în acest raport. E important ca Uniunea Europeană să protejeze nu doar drepturile cetățenilor săi sau oamenilor care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene, ci trebuie să joace rolul de lider global în acest domeniu și cred că un rol cheie poate fi jucat de noul serviciu de acțiune externă al Uniunii Europene. De aceea aș dori să solicit Comisiei să înființeze eh, și noile servicii diplomatice, nou, nou serviciu diplomatic, pentru că acesta se poate promova drepturile omului și eh, peste hotare. În al doilea rând, cred că democrația și drepturile omului da, zvișuie úlohu občanov după Tratatul de la Lisabona au căpătat o dimensiune complet nouă, pentru că cetățenii Uniunii Europene au noi posibilități pe care le pot folosi. Există, de exemplu, inițiativa cetățenească. În al treilea rând, vreau să spun că mă bucură faptul că raportul solicită statelor membre să-și uh, multiplice eforturile pentru ca cetățenilor să-și poată utiliza drepturile. Mulțumesc, doamne raportare, pentru atitudine cooperantă și pentru că raportul include referire la lupta împotriva sărăciei și la uh, activitățile pentru uh, protecția drepturilor omului, lucru cerut de grupul nostru. Mulțumesc, spune președintele, și acum pentru două minute are cuvântul doamna Renate Weber, pentru uh, numele ALDE. Thank you, Chair. It's <laughs> Stimați colegi, mâine după masă vom putea să ne exprimăm în ceea ce privește drepturile omului în lume, însă în această dimineață punem accentul pe ceea ce se întâmplă în Uniunea Euro- Europeană. La început Uniunea Europeană și după aceea ceea ce se întâmplă în afară. Ceea ce este corect, pentru că înainte să uh, îi criticăm pe alții, ar trebui să ne asigurăm că Uh, totul este bine în propria noastră ogradă. Rezoluția actuală, pentru care vreau să o felicit pe doamna raportor Kinga Gal, pune accentul pe calea înainte a uh, politicii comunitare cu privire la protejarea drepturilor omului în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Nu este vorba aici doar de cine este responsabil ci și despre subiectele care trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre în viitor. Vreau să pun accentul pe două lucruri. Mă bucură susținerea în uh, Comisia Libe a unui mecanism de înghețare prin care anumite decizii sau politici pot să fie înghețate de către Comisia Europeană până la luarea unei decizii formale în legătură cu o procedură de încălcare. Un asemenea mecanism ar fi ar aduce valoare adăugată în legătură cu protejarea drepturilor funda- fundamentale în Uniune. Acest mecanism ar beneficia în urma unui vot în plenară mâine. Un alt aspect se referă la dreptul și datoria Parlamentului European de a analiza situația drepturilor omului din statele membre și să își exprime opinia critică, inclusiv arătând cu degetul acele state care nu se conformă. Vă mulțumesc, doamna Weber. Are cuvântul acum doamna Flotr, un minut și jumătate din partea grupului Verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul este foarte bun. Este primul raport după Lisabona. Aș dori să mulțumesc doamne Gal pentru uh, modul serios în care a acționat și pentru că a fost foarte cooperantă. Uh, în acest raport sunt prezente mai multe mesaje. În primul rând că dorim ca Comisia să joace rolul față de noile mijloace pe care le, uh, de care dispune și intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale. Uh, situația romilor, din păcate, a fost primul caz practic și aici uh, Comisia n-a făcut tot ce putea. S-a bazat doar pe directiva pentru libera circulație. Comisia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 constă în faptul că subliniază necesitatea de a detecta foarte timpuriu o încălcare uh, potențială cu punerea la punct a unui sistem de alarmă prevăzând suspendarea măsurilor suspectate de atare încălcări până când li se examinează rapid conformitatea cu drepturile fundamentale. Insist asupra necesității de a crea un sistem de prevenție inspirat, de exemplu, de mecanismul de examinare periodică universală de la ONU insist asupra necesității absolute a unei coerențe între acțiunea internă și externă, după cum bine a spus doamna Redding. Și aici avem uh, provocări care ne stau în față și trebuie să vedem cum se pun în uh, aplicare măsurile pe care le prevedem. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Flot, răspunde domnule președinte și acum pentru un minut are cuvântul domnul Conrad Simanski din partea grupului conservatorilor și reformiștilor, vă rog wraz z wejściem karty praw podstawowych w europie mamy. atunci când carta drepturilor fundamentale va intra în vigoare vom avea două sisteme de protecție ale drepturilor omului în europa unul se bazează pe jurisprudența curții europene pe um, competența curții europene de justiție și cealaltă pe uh, competența cedo Ceea ce vedem în acest raport este crearea unei coerențe între cele două um, instanțe. Carta drepturilor fundamentale nu poate fi interpretată în așa fel încât să creeze noi competențe ale Uniunii Europene. Articolul 51 spune asta în mod foarte clar, dar eu cred că, mai ales în acest for, ar trebui să ne amintim că aspectele ce țin de codul penal, dreptul marital și aspecte cum ar fi avortul nu pot fi reglementate la nivelul Uniunii Europene sau în orice curte de justiție. Ar fi vorba de o politizare a um, unor instrumente și asta ar uh, scădea credibilitatea noastră în acest uh, domeniu. Dau acum cuvântul doamnei Verja din partea GUE NGL. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei noastre pentru activitatea depusă și raportorilor fictivi care au raportorilor din umbră care au contribuit și ei la raport. trebuie să verificăm ca tratatul de la Lisabona să fie pus în aplicare pentru că drepturile fundamentale sunt extrem de importante pentru viitorul Uniunii Europene. Nu trebuie să uh, ca totul să fie vorbe goale. Drepturile omului și Carta Drepturilor Fundamentale vor permite uh, Uniunii Europene să treacă într-o nouă fază Mulți spun că și mulți vorbesc despre valorile esențiale ale Uniunii Europene, însă nu există o opinie indivizibilă în legătură cu acestea. Drepturile fundamentale recunoscute în cartă, în convențiile europene și toate convențiile internaționale care decurg din Declarația Universală a Drepturilor Omului a ONU nu au aceeași valoare. Dreptul de a locui liber are aceeași importanță ca și libertatea religioasă. Drepturile universale înseamnă că drepturile omului sunt aceleași pentru toți, oricare ar fi naționalitatea, situația juridică. Ori știm că dreptul la educație, dreptul de viață în familie, aceste drepturi sunt încălcate în, aproape în toate statele membre. Situația Uh, romilor este una emblematică. Așadar, trebuie ca Comisia să anunțe, anunțe procedurile de încălcare la fel de rapid precum le-a anunțat. Și trebuie ca în politica externă, în acordurile de parteneriat, Uniunea Europeană să acorde aceeași importanță drepturilor omului ca și intereselor economice și diplomatice. Pakistan, Tunisia, Libia și alte state. Acolo există mize fundamentale legate de credibilitatea Uniunii Europene și de politica externă. Și îmi cer scuze, domnule președinte, pentru depășirea timpului. Mulțumesc, doamna Vergea. Urmează doamna Cristina Morvai, un minut și jumătate. Köszönöm szépen. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte în calitate de deputată și uh, femeie din Ungaria, sunt mulțumită că o colegă de-a mea din Ungaria a redactat acest raport. Uh, raport care dorește o mai bună punere în aplicare a drepturilor omului. A fost o muncă uh, importantă și va deveni un, un uh, document european. Și mulțumesc, domnule Gal. Dar cred că, din punctul meu de vedere, lipsește ceva din raport. Uh, și anume, trebuie să subliniem uh, dreptele clasice ale omului. În Uniunea Europeană mm, nu avem de face doar cu discriminarea minorităților. Există probleme și în ceea ce privește libertatea cuvântului, libertatea de asociere și altele. Uh, aceste lucruri sunt reflectate de situația Ungariei între 2002 și 2010. Eh, bírósági ítéletekkel, ombud... Uh, recent a fost adoptat un raport de către Parlamentul Maghiar, raport susținut de decizii ale curții și anume între 2002 și 2010 în perioada guvernării socialiste, drepturile omului au fost încălcate în mod flagrant. Aș dori să întreb pe doamna raportoare dacă acest raport adaptat de Parlamentul Maghiar va putea fi examinat și de instituțiile europene. Uniunea Europeană, instituțiile europene, uh, aș întreba dacă vor studia și ele raportul, pentru că asta arăta că într-adevăr se produc schimbări și că acțiunile violente de, din 2006 din Ungaria uh, vor putea fi evitate pe viitor atunci când se va vorbi de drepturile omului, respectarea acestora în Uniunea Europeană și ca vice și uh, știu că vicepreședinta grupului Libe era uh, vicepreședinta Comisiei Libe era uh, membra Guvernului Socialist. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum trecem la ceilalți uh, orbitori înscriși pe listă, începând cu domnul Iacolino pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, uh, salut raportul acesta, care a fost uh, foarte bine redactat de colega Gal, care are meritul de a face legătura în mod punctual cu raportul care privește punerea în aplicare a drepturilor fundamentale. L'attuazione vorrei sommessamente fare... Aici aș dori să fac anumite considerații cu Carta Drepturilor Fundamentale uh, legate de, drepturile de uh, adoptarea Tratatului de la Lisabona, e clar că promovarea bunăstării și a drepturilor personale va trece de la o politică de valori va trece la o politică de valori comune. Ottenuti. Per questo. Sigur, asta trebuie, pentru asta trebuie să vedem și rezultate concrete și trebuie să ținem cont de Lisabona și de Stockholm, de principii uh, cheie, cum este solidaritatea, uh, combaterea crimei organizate, a terorismului să ținem cont că principiul de subsidiaritate sigur că nu poate constitui o limită față de punerea în aplicare a drepturilor fundamentale într-o Europa a cetățenilor și sigur că există acum această inițiativă a cetățenilor. Iată, loro che costituiscono certamente un rinnovato Trebuie să, ca cetățenii să poată profita de această nouă inițiativă. Asta pentru a pune mai bine în valoare demnitatea umană. Și spune că puterea de a lua niște sancțiuni efective trebuie să fie pusă în aplicare concret și 2013, care va fi anul cetățeniei, uh, trebuie să fie un punct important pentru a vedea cum, aceste, uh, uh, cum această legislație a fost pusă în aplicare. Mulțumesc și acum pentru un minut are cuvântul domnul Cashman. Înainte și după Lisabona nu avem foarte multe de care să ne mândrim. În Europa poți să fii discriminat dacă ești femeie, de exemplu. Am auzit-o astăzi aici. O femeie nu poate alege ce poate face cu corpul ei. Apoi există discriminare pe bază de vârstă, Uh, convingeri religioase, orientare sexuală. Nu există niciun fel de progres în ceea ce privește propunerea Consiliului. Uh, dacă ești uh, dacă faci parte dintr-un parteneriat între persoane de același sex, poți să fii discriminat pe baza principiului subsidiarității. Iată cum promovăm inegalitatea. Avem o Europa cu două viteze în care unii oameni sunt egali și alții nu și noi stăm aici și nu facem nimic și vedem cum crește fenomenul de xenofobie, antisemitism și da, uitați-vă și ce se întâmplă cu romii. Nu am învățat nimic din cel de-al doilea război mondial, n-am învățat nimic din, din anii 30 când am închis ochii și nu am făcut nimic pentru că ceilalți erau diferiți de noi. N-am văzut că religia este utilizată pentru a uh, crește discriminarea împotriva uh, minorităților LGBT mai ales, nu putem să vedem că de fapt a minimiza drepturile altora este a ne minimiza pe noi. Nu avem nimic de ce să ne mândrim. Mulțumim, domnule Cashman. Un minut, domnul Van der Stop. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că tratatul de la Lisabona uh, pune drepturile fundamentale într-o lumină nouă. În primul rând, Uniunea Europeană are o situație în care există uh, jurisprudențe opuse, în ce, care concurează între ele. Este un fel de teren minat din punct de vedere juridic. În al doilea rând, există uh, caracterul primar al dreptului european și o sentință a Curții Europene de Justiție din noiembrie C9309. În această decizie se spune că dreptul pentru o viață privată, uh, atunci când este opus uh, dreptului de transparență, acest principiu se supune principiului subsidiarității și mă surprinde această decizie. Aș dori să știu care este părerea doamnei comisar cu privire la decizia respectivă și ce va însemna această decizie pentru legislația europeană viitoare. Are cuvântul domnul Zver. Uh, Neprecistit că coleg... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să felicit pe doamna Gal. Raportul domniei sale este excelent și e adevărat că Europeană avem o situație nouă în domeniul drepturilor fundamentale. Iată, se extinde uh, zona noastră de libertăți. Vorbim chiar de uh, a treia generație de drepturi, a drepturilor omului. Iată, situația se îmbunătățește. Însă, uh, protecția drepturilor omului include și corectarea nedreptăților petrecute în trecut. În raport se vorbește despre, iată, o nouă generație de drepturi, însă să nu uităm de lucruri cum ar fi restituirea proprietăților confiscate de regimurile comuniste, de exemplu, sau înmormântarea, uh, așa cum se cuvine, a oamenilor care au fost uciși în anii 40 în uh, Europa de Est și Centrală. Generația noastră ia decizii politice și este răspunderea noastră să corectăm, să îndreptăm uh, uh, nedreptățile trecutului și numai după ce vom fi făcut asta vom avea conștiința curată care să ne permită să vorbim despre cea de-a treia generație a dre- de drepturile ale omului și să vorbim despre drepturile omului pentru viitor. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Gânț pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Tratatul de la Lisabona Eh, introduce obligativitatea Cartei Drepturilor Fundamentale și permite Comisiei să uh, intenteze proces statelor membre. Eh, situațiile legate de criza economică au dus la restrângerile de, la restrângeri, restrângeri de libertate pentru mass media, la încălcarea dreptului la grevă, uh, este vorba, de fapt, de uh, încălcarea statului de drept. Și de aceea este foarte important, doamna comisar, să asigurăm o monitorizare a situației din statelor, statele membre și să luăm cuvântul și să

nu extinde competențele Uniunii Europene pentru că această carte face parte integrantă din politicile noastre. De aceea aș dori să fac apel la autoritățile poloneze să își îndeplinească datoria și obligația și să uh, aplice și să implementeze această carte. Această carte este doar o împiedicare uh, împiedicarea aplicării acestei carte este o voință politică ce dăunează cetățenilor. Uh, toți europenii trebuie să aibă aceleași drepturi, indiferent de țara uh, lor de reședință. Din păcate, în Polonia acest lucru nu este înțeles de fiecare dată, nici măcar de către Curtea de Justiție. O problemă specială este aici discriminarea împotriva femeilor, care sunt o minoritate vulnerabilă. Ar trebui așadar să uh, aplicăm drepturile, mai ales când este vorba de violența împotriva femeilor. Aici ar trebui să începem. Dau cuvântul acum domnului Adam Cosa, un minut. A jelentés mutató részét már többen eh, kiemelték előttem. Eh, Mulțumesc. Eh, Mulțumesc tuturor celor care au subliniat aspectele importante ale acestui raport, pentru că e vorba de un document care pune la oaltă diversele aspecte legate de protecția drepturilor omului și nu acordă prioritate niciunui domeniu specific față de altele. Sunt uh, satisfăcut, mai ales de faptul că acest raport subliniază uh, necesitatea egalității de șanse și a interdicției discriminărilor. Sigur, baza este Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului. Partea cea mai importantă a intervenției mele se referă la uh, respectarea Cartei Drepturilor Omului. Acest lucru nu poate fi realizat decât dacă societatea europeană recunoaște faptul că toți oamenii sunt egali și trebuie de asemenea să recunoaștem că egalitatea persoanelor trebuie să treacă prin egalitatea uh, de tratament. Dacă cuiva îi sunt încălcate drepturile, e important ca această persoană să se bucure de asistență pentru a putea fi considerată ca un cetățean cu drepturi de pline. Sigur, uh, drumul este încă lung și mai sunt multe de făcut. Raportul, doamne Gal, constituie un element foarte important, un pas important înainte pe acest drum și îi mulțumesc pentru uh, munca importantă pe care a făcut-o. Președintele, mulțumesc și acum începem uh, procedura intervențiilor spontane. Vă spun uh, imediat că am primit 11 uh, cereri de luare a cuvântului și, din uh, păcate, nu voi putea da curs tuturor acestor 11 cereri și îmi pare foarte rău. Voi putea accepta doar 6 luări de cuvânt. Sigur, fiecare ă, respectând ă, timpul și pluralismul grupurilor și ordinea în care a fost ă, solicitat cuvântul. Și mă scuz, să mă scuze colegii care nu vor putea vorbi. Dau cuvântul doamnei Ana Zăbovska pentru un minut, sigur. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Rada by som upozornila na jedno nebezpečenstvo. Domnule președinte, doamnă comisar, aș dori să atrag atenția asupra unui pericol, și anume combinarea uh, unor diferite uh, tipuri uh, de discriminare. Acest lucru a fost discutat și la Viena, la reuniunea noastră de săptămâna trecută. Este o situație paradoxală, dar se poate ajunge în astfel de cazuri la discriminare. Putem vedea cum noțiunea de discriminare își schimbă uh, fațetele. Dacă există un efort asupra căruia ar trebui să ne concentrăm, ar fi să ne întoarcem la uh, înțelesul original al cuvântului discriminare. În acest sens, Agenția pentru Drepturi Fundamentale este uh, crucială și, în plus, ar trebui să uh, controlăm această agenție, pentru că dacă nu, ea va fi numai un, uh, o povară financiară pentru toată Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Dau acum Cuvântul domnului Tabagi. Mulțumesc. Cor, bună. Raportoarea a depus o muncă excelentă, însă, pe de altă parte, există un dicton că ceea ce nu uh, se face este ca și cum ai potcovi un cal mort. Uh, comisia trebuie să vegheze ca drepturile fundamentale să fie respectate Uh, doamna Reding este mai curajoasă decât to- toți bărbații din comisie împreună, pentru că a avut curajul să se ridice împotriva domnului Sarkozy atunci când Barroso i-a propus să nu o facă. Uh, este foarte important pentru că în curând guvernul maghiar va uh, fi cel care va trebui să fie Uh, pus sub acuzare pentru că nu respectă libertatea mass media, drepturile sindicatelor, nu protejează proprietatea privată atunci când uh, confiscă economiile a mai mult de 3 milioane de persoane din uh, serviciile de pensii private. Și, doamna Reding, trebuie să aveți curajul de a iniția procedura de încălcare și în cazul Ungariei. Mulțumesc, ai cuvântul, doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Deși Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta, Drept, Carta Drepturilor Fundamentale și articolele 6 și 7 ale Tratatului UE sunt în funcțiune, drepturile omului sunt încălcate zi de zi și în Uniunea Europeană și în statele membre. Italia este un regim în care libertatea presei este încălcată, partidele participă la alegeri cu semnături false, secretul de stat acoperă inclusiv atentate mafiote și primul ministru sperăm uh, că nu, care sperăm că nu va mai fi prim-ministru decât astăzi, uh, colaborează cu regimul cum este cel libian sau rus. Uh, Uniunea Europeană nu poate să închidă pe PVC ochii ochii la aceste lucruri și noi sperăm că raportul va fi adoptat. Semnalez uh, alineatele 20 și 40 care uh, cer să se înghețe propunerile de lege naționale care riscă să încalce uh, drepturile omului. În plus, aș spune să utilizăm articolele 6 și 7 ale tratatului pentru încălcarea drepturilor omului și să consolidăm mandatul Agenției Drepturilor Fundamentale. Sigur, raportul este unul pozitiv în ce privește drepturile minorităților, inclusiv celor sexuale, libertatea presei, eh, drepturile imigranților și de aceea cer colegilor să voteze pentru raport. Mulțumesc, doamna Alfană, și acum are cuvântul doamna Figueiredo. Obrigada, senhor presidente. se como sabemos. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că există în continuare discriminări și în interiorul Uniunii Europene și acestea ating diferite grupuri de populație și uh, minorități culturale. Însă trebuie să nu uităm discriminarea generală și anume discriminarea femeilor. Femeile sunt în continuare discriminate în diferite domenii. Iar acest lucru are efecte și în statele membre lucrătoarele au probleme când este vorba de accesul la piața muncii, când este vorba de o promovare, de o carieră și, în plus, uh, femeile sunt discriminate și în ceea ce privește salarizarea. 18% aproximativ. De fapt, femeile primesc Uh, în medie cu 18, salarii cu 18% mai mici și trebuie să facem ceva împotriva acestui tip de discriminare. Mulțumesc, ai cuvântul domnul Obermeier. Domnule președinte, aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului comportă um, pericolul că CEDO va putea să dea um, sentințe cu privire la orice legislație europeană și uh, Curtea Europeană de Justiție a, rec a recunoscut acest uh, lucru. În cazul unor uh, judecători care trebuie să fie neutri, acest lucru nu are voie să se întâmple. Iată, această legislație ar putea să împiedice uh, repatrierea unor persoane din Austria în Grecia. De ce Austria nu este o, o, o țară uh, Uh, liberă și sigură, dacă, dacă Curtea Europeană de Justiție nu respectă drepturi fundamentale, inclusiv uh, dreptul la religie, atunci uh, nu cred că trebuie să recunoaștem astfel de drepturi. Köszönöm, elnök úr! Mulțumesc, ai cuvântul domnul Mezaros. Pes volt a határőn kívüli országok eset... mulțumesc! Noi întotdeauna am putut să intervenim și să avem o opinie critică pentru a asigura respectarea drepturilor omului în afara Uniunii Europene. Însă, în interiorul Uniunii Europene, nu am putut să ne exprimăm. Însă acest lucru că nu, trebuie, nu poate să continue, pentru că este vorba de însăși valorile care ne unesc. Raportul doamnei King Agal reunește toate instrumentele de care dispunem. Avem infrastructurile uh, necesare și atunci când sunt încălcate drepturile omului, trebuie să existe consecințe. Trebuie să fie trase la răspundere statele membre și o îndemn pe doamna comisar să intenteze și să inițieze procedurile necesare împotriva statelor membre în toate cazurile oportune. De asemenea, trebuie să se suspende propunerile legislative ale unor state membre. Vă mulțumesc. Urmează doamna Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų klausimus būtina spręsti tiek. Mulțumesc, domnule președinte. Problema drepturilor omului trebuie să fie abordată atât la nivel european cât și în statele membre. Statele membre trebuie să își asume responsabilitatea la acest nivel. La nivel european este important să avem o strategie pentru protecția drepturilor copiilor, pentru că acest lucru lipsește la nivel național. Este important să luăm măsuri împotriva abuzului sexual al copiilor Apoi, o altă problemă se referă la persoanele cu dizabilități și acestea sunt victime ale discriminării. Și de aceea este foarte important să existe strategii pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Și situația femeilor și a copiilor este dificilă, la fel cum este dificil să, să combatem sărăcia și excluziunea socială. Da, acum cuvântul doamnei Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și doamnei raportoare, precum și tuturor membrilor comisiei care au uh, fost activi în uh, domeniul de care s-a ocupat raportul. Mulțumesc de asemenea tuturor membrilor Parlamentului European care au luat astăzi cuvântul, arătând astfel că drepturile fundamentale sunt foarte importante și nu pot decât să susțin cele spuse de antevorbitorii mei, de majoritatea acestora, și anume că a sosit timpul să ne ocupăm de drepturile fundamentale în Uniunea Europeană ca să avem o credibilitate la nivel internațional și ca să putem vorbi de drepturile fundamentale în afara Uniunii Europene. Pentru că până acum uh, neglijaserăm puțin acest aspect, dar nu o vom mai face pe viitor. Consider că faptul că odată pe an pe baza unui raport anual al Comisiei privind punerea în aplicare a Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului, vom putea face o analiză a ceea ce se întâmplă, ținând cont de, iată, inclusiv de remarcile făcute de unii și alții în ce privește discriminări, cazuri specifice de discriminări. Ă, acesta va fi pentru noi momentul în care, cu adevărat, vom putea să vedem exact ce nu funcționează și să încercăm să corectăm lucrurile. Dar cum să facem acest lucru? Există ideea acestui mecanism de înghețare a unei legi care putea încălca drepturile omului, după cum a spus doamna Gal. Acest sistem de prevenție în care am intervenit în legătură cu o lege dintr-un stat membru în momentul sau înainte de punerea în aplicare a acestei uh, legi. Experții mei au analizat situația și problemele de natură instituțională uh, pe care le pot uh, ridica pe care le pot ridica un astfel de mecanism sunt foarte complexe. Sigur, va trebui să facem o analiză încă și mai în detaliu, să vedem cum stă, cum stă lucrurile, dar pentru moment cred că nu avem un temei juridic pentru a putea acționa așa și că ar trebui să modificăm tratatul pentru a putea acționa pentru a putea pune în acțiune un atare mecanism uh, preventiv. Sigur că ideea este foarte atrăgătoare și vom continua să analizăm, să vedem ce mecanism vom putea utiliza fără a modifica tratatul pentru a putea acționa cât mai repede posibil. Cu toate acestea, aș dori să vă trag atenția pentru că e vorba de o eroare care se comite adesea și anume, carta nu este aplicabilă în absolut. Ea nu este aplicabilă decât atunci când statele membre pun în practică reguli europene. De exemplu, atunci când o directivă europeană care s-a hotărât în Consiliu și Parlament e apoi integrată în dreptul european. Doar în acest moment carta se poate aplica însă ea nu se aplică în absolut. Adică pentru toate celelalte cazuri sunt competente instanțele naționale. Acestea au răspunderea de a interveni. În momentul în care Uniunea Europeană va deveni membră a Convenției Consiliului Europei, se va adăuga o dimensiune suplimentară pe care noi, sigur, va trebui să o punem în practică în modul în care putem noi să gestionăm politica drepturilor omului. Ce mi se pare mie foarte important aici, dincolo de toate problemele specifice care au fost evocate, și sigur că le voi răspunde în mod individual, deci voi răspunde fiecărui parlamentar în parte, eu consider că marea problemă, problema fundamentală, este aceea că în statele membre și pe plan extern, în guvernele statelor membre, încă nu se percepe cu adevărat importanța cartei. Așadar, trebuie să facem o întreagă muncă de informare pentru ca prețul tineri în Europa să există o cultură, o politică a valorilor, o cultură a drepturilor omului, pentru că peste tot să se impună uh, această cultură a drepturilor omului și ca să se întrebe fiecare atunci când se elaborează o lege. Este oare aceasta conformă, este aceasta conformă cu valorile și drepturile omului? Deci să devină un automatism că atunci când uh, acționează responsabilii politici, aceștia să-și pună întrebarea dacă ceea ce fac ei e compatibil cu drepturile fundamentale pe care le-am subscris. subscris. Ăsta cred eu că este elementul cel mai important. De altfel, vă pot spune că astăzi Comisia va lua o decizie în ce privește eliminarea ecuatorului, ex-ecuatorului. Adică des décisions de justice puissent libre o, deci, uh, o uh, decizie prin care hotărârile instanțelor, hotărârile instanțelor din Uniunea Europeană se poată circula liber în întreaga Uniune Europeană. Pentru prima oară, cu propunerea, prin propunerea acestei noi reglementări, am verificat dacă această reglementare respectă drepturile fundamentale ale omului. N-am făcut doar analiza economică, n-am făcut doar o evaluare de impact în ce privește influența acesteia asupra pieței, dar am făcut și o evaluare de impact asupra uh, respectării valorilor fundamentale și iată că vedeți că încet, încet înaintăm pe această cale și eu cred că Consiliul, Comisia și Parlamentul European ar trebui să facă astfel încât acest raport anual asupra punerii în aplicare a cartei să devină un moment al adevărului în care să punem pe masă eu în calitate de comisar cu raportul pe care îl prezint și apoi dumneavoastră, domnile voastre ca parlamentari, în modul în care dumneavoastră răspundeți, criticați, aplaudați acest raport, dar acesta să fie un mare moment al adevărului în care să se vadă și și lumea întreagă și alegătorii noștri să poată vedea că da, carta este vie și nu este doar literă moartă, ci este pusă în practică. Și dacă nu este pusă în practică, atunci aleșii vor face eforturi în acest sens. Asta trebuie noi să încercăm să facem în timpul acestor 2-3 ani înainte alegerilor și eu cred că putem să reușim încet, dar sigur. De exemplu, la primăvară va fi un prim raport, primul exercițiu uh, de acest gen, care apoi sper eu să devină o tradiție pentru ca niciodată cineva să nu mai poată spune atunci când miercuri, joi, vă ocupați de situația respectării drepturilor omului în afara Uniunii Europene, să, spunem, să, să ni se spună că nu v-ați făcut curățenie la voi acasă și că nu aveți dreptul să vorbiți de ce fac alții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, spune președintele și acum are cuvântul doamna Kinga Gal. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm Vă mulțumesc, doamna comisar, mulțumesc colegilor care au susținut raportul meu și mulțumesc în special doamnei comisar pentru deschiderea de spirit de care a dat dovadă de cooperarea fructuoasă și pentru mesajul său extrem de răspicat. Toate punctele menționate de către doamna comisar este, apar și în raportul meu. Consider că am ajuns la compromisuri uh, extrem de bune. De aceea nu pot să susțin amendamentele depuse pentru plenară. Nu trebuie să eliminăm uh, totul pentru a păstra cele bune. Trebuie să uh, concretizăm așteptările noastre despre care am uh, discutat astăzi și salut faptul că Astăzi și mâine vom dezbate mai multe rapoarte legate de tema drepturilor omului, a drepturilor fundamentale. Vom discuta aici lupta împotriva uh, traficului de persoane uh, și uh, anumite măsuri, cum ar fi uh, penalizarea uh, cerșitului forțat, Astfel, Europa ar trebui să devină un adevărat far pentru uh, în ceea ce privește drepturile fundamentale și protecția drepturilor cetățenești. Președinția maghiară și-a definit prioritățile într-un spirit asemănător și mă adresez acum colegilor socialiști care au asistat timp de ani de zile la acte care încălcau drepturile omului și astăzi critică acțiunile de dinainte. Vă mulțumesc, se încheie această dezbatere. Votul va avea loc mâine la 12 și jumătate. Trecem acum la raportul doamnei Teresa Jimenez Becilbariu. Prego, onorevole Cashman. Domnul Cashman? Domnule președinte,